Herzlichen Dank für die freundliche. Mulțumesc pentru acest salut prietenos. Vă rog să-mi cere, să mă scuzați, am participat astăzi înainte de masă la Haga, la întâlnirea COSAC, pentru a vorbi despre poziția PP vis-a-vis de problema refugiaților. Ieri am avut o dezbatere și în legătură cu controlul parlamentar asupra politicii externe și de securitate a COSAC și nu eh, li s-a permis unui membru al Parlamentului European să ia cuvântul. Sunt niște evoluții care ne pun pe gânduri. Și cred că ar trebui să mai vorbim o dată despre asta. Poate când vom avea o conferință interparlamentară pe politică externă să mai discutăm și aceste aspecte, pentru că nu cred că este tolerabilă situația. Trecem la vot privind stabilirea unei liste comune a Uniunii Europene privind țările de origine sigure și dacă raportorii, raportorul domnul Radoș dorește să mai facă o observație prealabilă, constat că nu, în cazul acesta trecem la vot. Amendamentele 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 62. Nu, nu, nu, nu, nu. Sunt și amendamente din partea altor grupuri. Bun. Putem să votăm în bloc propunerile Schaffhauser. Sunteți de acord? Deci cele trei amendamente, nu? Toate amendamentele afozări. Deci, cine este pentru? Cine este pentru amendamentele Schaffhauser? Împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Se resping. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. A fost destul de strâns, trebuie să verificăm. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 30 împotrivă se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm din nou. S-a închis votul. 24 pentru, 29 împotrivă, 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, aceeași majoritate ca înainte. 82 verificăm. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 33 împotrivă se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Următorul caduc 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele Castaldo, Haci, Gheorghe Valero, fără amendamentul Schaffhauser. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 caduc. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. 23 verificăm. s votul. 22 de voturi pentru, 35 împotrivă, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 26 pentru, împotrivă 32 se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 26. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 27 împotrivă se adoptă. 28 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de mesmacăr pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final. S-a deschis votul.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 You will become my successor. Okay. Should I start or what do we Yeah. You're grooming him. You're grooming him. I, I would like to thank you all for the honor. And Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru onoarea și privilegiul pe care mi-l faceți pentru a vă împărtăși câteva din recentele rezultate despre ce poziția Europei în lume și președintele este un bun prieten, apreciez interesul domniei sale pentru activitatea noastră. Acest studiu este o paralelă cu un uh, studiu pe care l-am făcut în Statele Unite. I-am întrebat pe americani despre cum văd ei rolul Statelor Unite în lume. E, acum uh, i-am întrebat pe europeni uh, ce părere au ei despre locul Europei în lume și în felul acesta putem să facem și comparații despre despre uh, mentalitatea și uh, percepția cetățenilor. După aceea, sigur că putem să uh, ne imaginăm, să interogăm pe japonezi despre rolul Japoniei sau pe indieni despre rolul Indiei. Deci, noi avem un centru de studii demografice la Washington și pot să vă spun că noi am descoperit cât fac 1 plus 1 plus 1, dar uh, mi-e greu să vă spun dacă fac 3 sau nu. Pentru că, <laughs> sigur, trebuie să uh, înțelegem până la urmă și mentalitatea oamenilor. Trecem la primul diapozitiv. Un scop al acestui exercițiu a fost să încercăm să determinăm uh, care este gradul de sentiment de izolare în Europa, de protecție, de uh, percepție multilaterală sau unilaterală. Pentru că americanii spuneau că există protecționism, există unilateralism, dar Acum putem avea percepția că suntem pentru comerț, pentru abordare multilaterală. Dar să vedem ce gândește publicul larg, de fapt. I-am întrebat pe oameni dacă țara noastră ar trebui să se ocupe fiecare de propriile probleme sau um, să ne ocupăm și de problemele altora, pentru că în felul acesta putem determina dacă există un sentiment de izolare. Și este limpede că nu există o poziție unitară europeană în legătură cu vreo problemă. Interesant este că uh, în 56% din oameni spun oamenii se, se ocupe de propriile probleme. În Statele Unite era vorba de 57%. Deci în legătură cu această metodă de a măsura izolaționismul sau faptul că națiunea primează, europenii și americani în clipa de față au o percepție destul de similară. Pot să vă spun că um, în Statele Unite în ultimii ani uh, uh, această tendință de izolaționism uh, a continuat să existe. Deci pot să vă spun că oamenii acum se concentrează tot mai mult asupra sa. În ce privește faptul că studiul a fost efectuat în 10 țări europene și de ce numai în 10, vreau să vă spun că de atâția bani am dispus, dar uh, oricum uh, am uh, încercat ca 80% din populația Uniunii Europene să fie cuprinsă în studiu. Pe diapozitivul următor, vedeți, am întrebat pe oameni despre raportul dintre multilateralism și uh, unilateralism. Și am întrebat pe oameni uh, ce trebuie să ținem seama despre ceea ce gândesc aliaților sau să ținem seama de poziția aliaților când uh, dezvoltăm politica externă. Veți vedea grecii Ehm, sunt eh, mai degrabă adepții unilateralismului, în timp ce germanii, din punctul ăsta de vedere, eh, sunt eh, mai degrabă susținători ai unei poziții multilaterale. Aici, în Statele Unite, poziția celor care sunt în favoarea multilateralismului este poate mai pronunțată, dar oricum opiniile și aici sunt foarte apropiate. Deci, uh, am întrebat de asemenea, vedeți pe slide-ul următor, i-am întrebat pe oameni să vedem ce gândesc ei despre rolul pe care țara lor îl joacă în clipa de față în lume. Consideră că este un rol mai important decât cu 10 ani în urmă, mai puțin important sau cam la fel. Și iarăși nu ne-am surprins pentru că știm ce se întâmplă în Grecia ei sunt destul de deprimați de ceea ce se întâmplă în Grecia și 65% uh, spun că sunt mult mai puțin importanți decât cu 10 ani în urmă, în timp ce germanii spun țara noastră joacă un rol mult mai important în lume decât cu 10 ani în urmă. Asta este cel puțin ceea ce gândesc cetățenii. Și cred că este notabil că 46% din uh, americani consideră că Statele Unite joacă un rol mai puțin important decât cu 10 ani în urmă. Poate că tocmai de aceea există acest slogan să ajutăm America să devină din nou mai importantă în lume. Să redevenim iarăși la fel de puternici cum am fost. Diapozitivul următor este poate ușor uh, contradictori. I-am întrebat pe oameni dacă Uniunea Europeană joacă un rol mai important decât în trecut. Și întrebarea a fost, credeți că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai important în viitor? Și majoritatea cetățenilor au spus că da, Um, ceea ce um, intră în contradicție cu um, uh, modul în care, uh, critic în care oamenii consideră că a acționat Uniunea Europeană, de pildă, în problema refugiaților. Deci aici poate că există încă un anume idealism, sentiment romantic legat de uh, viitorul Uniunii Europene. I-am uh, rugat pe oameni să dați-ne niște uh, calificative pentru Uniunea Europeană. Toți au spus uh, există um, tendință de a um, fi intrusiv, de a te amesteca în niște probleme. Nimeni nu um, a avut niște adjective favorabile, deși toți își doresc, de fapt, ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important. Deci, eh, eh, oricum, oamenii nu ne-au lăsat să înțelegem că renunță la uh, apartenența europeană. Iar în ce privește relațiile transatlantice, uh, uh, ideea este că uh, Americanii au mai degrabă o atitudine protecționistă, că se consideră într-un fel uh, centrul lumii. Acum, în ce privește uh, economia globală, um, și faptul că ea deschide noi piețe, aici vedeți că uh, foarte mulți sunt favorabili ideii de economie globală, în timp ce în Statele Unite 49% din americani au spus că fenomenul globalizării economiei este unul negativ. În aceste analize întotdeauna ne interesează dacă există și unele diferențe regionale. Iar din acest diapozitiv vedeți care sunt diferențele la nivelul opiniei publice între Germania și Franța. Da, eh, eu eh, în ultimii ani eh, am tot analizat acest subiect, dar el rămâne în continuare valabil. Relația din Germania, Franța și percepția sunt foarte diferite. Eu mă gândeam că poate mai degrabă ar putea fi o diferență între nord și sud, dar spaniolii, la nivelul opiniei publice, mai degrabă au o viziune similară nordicilor din Europa decât uh, comparabilă cu uh, opinia din Italia sau din alte state din sudul Europei. Deci asta este o chestiune interesantă. Trecem acum la diapozitivul următor pentru că um, tot vorbit despre compararea uh, atitudinii europenilor față de atitudinea americanilor. I-am întrebat pe oameni ce considerați că ar fi cele mai mari provocări față uh, provocări internaționale uh, pentru țara dumneavoastră și de, ISIS și terorismul este pe primul loc în percepția tuturor. Și aici și 80% dintre americani spun da, ISIS este principala amenințare. Schimbările climatice, de asemenea, sunt considerate a fi o mare problemă de majoritatea europenilor. Doar 53 dintre americani cred că schimbările climatice ar putea constitui o amenințare pentru țara lor. Dar după ce am întrebat și în legătură cu alte subiecte despre care oamenii par a fi mai puțin uh, uh, temători. De pildă, tensiunile cu Rusia. Doar polonezii par a fi foarte îngrijorați de tensiunile cu Rusia. Iar în ce privește uh, faptul că ar putea China să devină o uh, mare putere uh, pe piață, uh, da, și aici și 50 dintre americani consideră că ar putea să fie un pericol. Și să știți că 42 dintre spanioli și uh, grecii consideră că Statele Unite ale Americii uh, pot constitui un pericol. Euroscepticism a fost o problemă deja de mai mulți ani în Europa, în special de când a debutat criza. Noi am făcut uh, studii deja de vreo 15 ani în Europa, am întrebat uh, care este atitudinea față de Uniunea Europeană. A, prin 2012-2013 a fost atitudinea cea mai negativă, 2014-2015 s-a reîmbunătățit și acum uh, asistăm la o nouă scădere a acestei atitudini pozitive. Și ne-am întrebat de ce vedem 17% scădere în Franța, uh, similar și în Spania, deci uh, niște modificări foarte accentuate într-un timp relativ scurt. Iată și distribuția atitudine favorabile față de UE în diferite țări din eșantionul european. Vedeți că este destul de echilibrată. Nu va mira pe nimeni că doar 27% din greci sunt pentru UE, dar fiind situația de acolo, asta în pofida faptului că și că guvernul polon și maghiar au uh, propriile probleme cu Bruxelles, totuși opinia publică din aceste țări are o atitudine favorabilă față de UE și tinerii sunt cei care, de fapt, au o atitudine mai favorabilă față de UE decât cei mai vârstnici. Și asta în toate țările. Și acest lucru uh, este demonstrat statistic în toate țările. Sunt diferențe majore de, două, uh, de peste 20% între uh, generații. deseori vârstnicii sunt cei care și-au pierdut încrederea în proiectele europene. I-am întrebat cum anume UE uh, abordează problemele și le soluționează și vedeți aici că există critici, în special în ceea ce privește modalitatea de abordare a crizei refugiaților, în special în țări precum Grecia, Italia. Grecia sunt o țară uh, la, de intrare pentru refugiați, chiar dacă nu au preluat uh, un număr mare. Apoi am mai întrebat cum anume tratează problemele economice, um, criticile însă continuă ca și în trecut, nu surprinde pe nimeni că grecii sunt cei mai critici, uh, nemții printre cei mai puțin critici, însă totuși există un anumit uh, grad de criticism vis-a-vis -vis de modul în care abordează UE problemele economice, în ceea ce privește abordarea față de Rusia. Aici trebuie să rețineți că respondenții vor da răspunsuri din motive diferite. Vă voi arăta un diapozitiv uh, în cele ce urmează. Aici însă, iată, grecii 69% critică modul în care UE abordează Rusia. Asta întreabă, e Înseamnă oare că UE a fost prea severă sau prea slabă cu Rusia? La fel vedem că și în Suedia procentajul e de fel, destul de mare. Apoi am încercat să detaliem această întrebare. Am întrebat dacă vreți să fi mai aprici cu Rusia sau nu. Suedezii spuneau că da, 71%, da, în timp ce grecii își doresc relații economice mai bune cu Rusia. Cei dintre dumneavoastră care sunt politicieni de o viață știu că nu e niciun fel de surpriză atunci când uh, opinia publică îți oferă mesaje mixte și este misiunea dumneavoastră ca politicieni să le interpretați corect. Este una din provocările cu care ne confruntăm cu toții. Asta este o întrebare pe care am formulat-o în întreaga Europa, pentru că am vrut să vedem care este sentimentul vis-a-vis -vis de uh, Brexit. N-am întrebat în Marea Britanie cum veți vota. Aici sunt destul de multe alte sondaje care au fost făcute. Însă, noi avem senzația că până la urmă e vorba, vreți mai multă Europa sau mai puțină Europa? O Europa mai puternică sau mai multe prerogative în capitala dumneavoastră. Iar rezultatul poate nu este surprinzător. 65% dintre uh, britanici spun că vor mai multe prerogative la Londra, de aia și un referendum. Însă, interesant, în opinia mea, este că există o mare minoritate în uh, toate țările care își doresc mai multe prerogative în propria capitală ceea ce arată că, oricum ar fi votul uh, de pe 23 iunie, această dezbatere nu se va termina, va continua această dezbatere mai multă Europa sau mai puțină Europa. În ceea ce privește politica externă și așa numitele hard power, soft power, cum le privesc europenii, dacă îmbunătățirea drepturilor omului la nivel global trebuie să reprezinte unul din motoarele politicii noastre externe, unul dintre motoare sau să nu aibă niciun rol de jucat, a fost întrebarea. Și vedeți că europenii sunt împărțiți. Uh, spaniolii, nemții, suedezii consideră că ar trebui să fie în topul priorităților politica externă. Um, polonezii nu pot fi deloc de acord cu această atitudine. În uh, medie, însă, 42% spun că ar trebui să fie importante pentru politica externă, 44 um, consideră că nu trebuie să fie prima prioritate. În ceea ce privește angajamentul în lum- țările în curs de dezvoltare, Iată uh, care sunt rezultatele și în această privință, inclusiv în ceea ce privește sporirea ajutorului pentru tânecul de dezvoltare. Interesant este că media pentru sporirea ajutorului pentru dezvoltare este 53%, de la 83% în Spania până la 28% uh, cei care susțin această părere. 48% din americani ar spori ajutorul pentru dezvoltare. Deci în Europa constatăm o mai mare susținere decât în Statele Unite în ceea ce privește majorarea ajutorului pentru dezvoltare. Dumneavoastră însă sunteți mai aproape de media obiectivelor OECD, așadar puteți trage dumneavoastră singur concluziile. În ceea ce privește atitudinea favorabilă față de NATO, aceasta nu s-a schimbat în ultimii ani prea mult. De fapt, media în Europa uh, este mai pozitivă în Europa decât în SUA Dar și aici avem uh, o varietate de răspunsuri. În SUA, 21% din public uh, susțin că n-au nicio părere. Când le-am prezentat acest uh, lucru celor din Departamentul de Stat, mi-au spus că trebuie să facem ceva comunicare publică pentru că n-au mai făcut-o de ani de zile și publicul nici măcar nu mai știe ce este NATO. Generațiile s-au schimbat. Eu uh, am crescut în perioada războiului rece, când NATO era de actualitate pentru toată lumea, însă după căderea cortinei de fier, uh, NATO nu mai este privită cu același interes. O altă chestiune care este o dezbatere continuă în uh, Europa, dar și peste Atlantic, sunt cheltuielile pentru apărare. Evident că operăm de pe baze diferite, noi cheltuim mai mult decât din PIB decât fac uh, europenii. Um, când um, întrebăm despărirea cheltuielilor, sigur plecăm de la o bază diferită. Polonezii, olandezii și-ar dori o astfel de majorare, italienii, spaniolii și grecii nu. Media în Europa este de 33% pentru sporirea bugetului apărării în uh, Statele Unite această cifră este de doar 35%. Pe de o parte nu este prea mult, nu sunt prea mulți cei care vor să sporească aceste cheltuieli de apărare. Pe de altă parte, uh, în cursul anilor această cifră este cea mai ridicată în favoarea sporirii bugetului pentru apărare de până acum. Deci dacă până acum un candidat propunea așa ceva, era doar o mică minoritate care susținea așa ceva, mai degrabă la republican decât la democrați. Dat fiind faptul că oamenii au spus că terorismul este cea mai mare preocupare, am întrebat uh, dacă ar fi o idee bună să folosim armata împotriva terorismului sau dacă acest lucru ar putea duce la mai mulți teroriști. Și după cum vedeți, olandezii, nemții consideră că o forță militară uh, sporită împotriva te terorismului ar crea mai mult terorism, în schimbă polonezii și italienii nu sunt de aceeași părere. Vă pot spune că deși are o imagine de cowboy, uh, în străinătate, America, totuși, în interior, este foarte divizată. 44% sunt pentru a folosi mai multă forță, ceilalți spun că ar crea mai mulți teroriști. Aici, sigur, există uh, și apartenențe politice. Republicanii probabil susțin uh, utilizarea unor forței mai mult decât democrației. Acum uh, și problemele interne care uh, influențează decizia politică, deci dacă să ne ocupăm mai mult de probleme interne sau să ajutăm și alte țări, asta știți dumneavoastră mai bine, pentru că sunteți prezenți în uh, circumscripțiile dumneavoastră electorale. Cei de dreapta sunt mai degrabă în favoarea rezolvării propriilor probleme, cei de stânga uh, au o atitudine mai de susținere și pentru alții. Aceeași uh, divizare o constatăm și uh, în ceea ce privește întrebarea mai multe sau mai puține în Europa. Majoritatea celor de dreapta își doresc mai multe prerogative pentru guvernul uh, național, totuși e invers. În Spania și Grecia, acolo cei de stânga își doresc mai multe prerogative în propria capitală. Apoi, pe partide, o defalcare pentru că am întrebat cu cine se identifică ca partid și vedeți acest lucru. Ceea ce mi se pare mie interesant ca neo-european este că aderenți susținătorii uh, Frontului Național din Franța și a Partidului Socialist, amândoi două își doresc, am, sau cu toți își doresc mai multe prerogative înapoi în capitală. Apoi, în ceea ce privește Polonia, doar 19% din cei de la platforma civică își doresc uh, mai multe prerogative la Varsovia, când PIS, uh, susținătorii acestora, au răspuns de da, în procent de 48%. Iată că sunt uh, mesaje interesante pe care ni le transmit oamenii. Iar în ceea ce privește refugiații, am întrebat uh, ce partid politic susțin și, după cum vedeți, susținătorii Frontului Național sunt mult mai preocupați uh, de problema refugiaților decât cei uh, din Partidul Socialist, cei din Forța Italia sunt mult mai preocupați decât cei din Partidul Democrat din Italia și la fel și în Spania, de pildă, suporterii Podemos își doresc mai multe prerogative înapoi la Madrid. Deci ne trebuie așadar și o defalcare pe partide politice pentru a avea o imagine mai clară asupra atitudinilor politice. Acesta a fost studiul pe care l-am dat publicității astăzi. Luna viitoare vom uh, da publicității un nou studiu în care vom analiza și uh, atitudinile vis-a-vis -vis de diferite comunități religioase și le vom compara și cu cele din uh, Statele Unite. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Știți probabil că a fost un sondaj de opinie foarte informativ pentru noi, uș ne arată însă și anumite tendințe majore asupra cărora să ne putem uh, concentra și pe care le putem avea în vedere atunci când uh, comunicăm cu oamenii și să nu dăm doar curs uh, atitudinilor exprimate de uh, uh, oameni, pentru că altfel am ajunge în uh, situații de negestionat și lucrurile nu ar face decât să devină din ce în ce mai confuze pe viitor. Începem acum uh, cu doamna Gomez, apoi doamna Fotiga. Mulțumesc foarte mult, Bruce. A fost uh, o informare foarte interesantă în acest moment al uh, vieții instituțiilor europene. Chiar merită citit acest studiu pentru că, iată, avem parte de lideri um, germanii puternici și acest lucru nu s-a transformat într-o, într-un leadership mai bun. Interesant este că totuși oamenii își păstrează aspirațiile pentru UE pe tot teritoriul Uniunii și deși nu figurează aici, Portugalia ar răspunde cam, cam cum a făcut-o Spania, deși avem o atitudine mai puțin anti-americană. Pe de altă parte, este interesant cum spaniolii și germanii au cel mai mare procentaj de susținători a implicării UE pentru o lume mai bună și mai pașnică. De aceea, cred că și doamna Merkel ar trebui să vadă acest studiu. Pentru a înțelege și ce greșeli s-au făcut. Greșelile cele mai importante sunt la nivel economic însă ar trebui să ne uităm și care sunt aspirațiile cetățenilor și să nu aruncăm uh, Uniunea Europeană, pentru că, iată, vedem că există motive serioase de a ne implica mai mult în această privință. Există, desigur, și forțe care folosesc criza refugiaților ca un fel de instrument de propagandă, dar uh, care, iată, devin victime ale propriei propagande pentru că nu există o amenințare reală, ca în Polonia, de pildă. Iar uh, Polonia, sigur, uh, are o atitudine pozitivă la nivel economic față de UE, dar are preocupări atunci când este vorba de amenințarea din Rusia. Pe de altă parte, Polonia are preocupări majore și în ceea ce privește criza refugiaților, dar evident că nu este una din țările afectate cel mai mult de fluxul de refugiați. Iar pe de altă parte, țări care sunt în prima linie în primirea refugiaților au o atitudine mult mai tolerantă. Mai luminată, chiar spune vorbitoarea. Deci, uh, mulțumesc încă o dată, a fost foarte interesant și util. Doamna Fotica. Thank you, sir, for this. Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru această prezentare deosebit de interesantă. Eu, ca și poloneză, aș vrea să obțin, câte, să dau o informație colegei Ana Gomez, și anume, plecând de la statisticile noastre, în 2014, dacă nu mă înșel, Polonia avea aceeași poziție ca și uh, Regatul Unit, și anume a primit cel mai mare număr de migranți. Mare parte din ei erau migranți uh, care proveneau din Ucraina, însă nu, cifrele erau foarte ridicate. Așa că... Intervenția din sală fără microfon. No, to the contrary, but it does not... Ba din potrivă, însă asta nu înseamnă că nu suntem... Bun, în fine. Ideea era că noastră ați vorbit despre toleranță. Atunci, bun. Doar așa ca informație, ca să știți că am primit și noi refugiați. Și mare parte și uh, uh, musulmani care veneau din Cecenia. Însă mă interesează acum percepția față de cheltuielile de apărare poziția aceasta pe țară, în parte, în Uniunea Europeană și, de asemenea, și evoluția. E ceva static sau e ceva evolutiv? Pentru că noastră ați menționat uh, SUA și situația de după uh, atacurile din septembrie, însă acum care este situația, după părerea noastră, în Europa? Din păcate, nu avem date care să meargă atât de departe în timp, înapoi în timp, pentru a ști exact cum au evoluat lucrurile. Avem doar o imagine instantanee de acum. Însă am, ne-am uitat, uh, am avut un studiu anul trecut și am adresat oamenilor uh, mai multe întrebări. Uh, și anume dacă ar dori să creeze o alianță față, pentru a contracara Rusia. De fapt, erau două lucruri ciudate în acest studiu. De fapt, nimeni nu pusese până atunci acea întrebare. Uh, Uh, ceea ce mă duce la, cu gândul la faptul că ar putea să fie oarecare răspundere profesională în momentul în care pui așa o întrebare. Însă 56% din nemți au spus că nu vrem să uh, cheltuim împreună cu uh, aliații noștri din NATO în momentul în care s-ar pune problema unui, uh, uh, unui conflict cu Rusia. Deși o mare majoritate din americani, spre exemplu, ar fi fost pentru. Deci, această structură de alianță și uh, ideile uh, legate de aceasta uh, pot evolua, pot fi uh, percepute în mod diferit. Și putem spune că, uh, pe de o parte, elita are un anumit punct de vedere, pe de altă parte, publicul are un alt punct de vedere. Și oamenii vor să știe exact cum anume să încheltuiți banii, nu? Pentru că întrebarea e dacă primești banii aceia, cum mai să-i folosești? Și atunci uh, uh, își dorește, publicul își dorește să poată evalua dacă într-adevăr se merită să cheltui bani în, uh, într-un anumit fel. Acum uitați-vă, spre exemplu, situația din Ucraina. Acum 5 ani de zile. Dar aș mai menționa că peste 50% din uh, americani sunt de părere că această criză a refugiaților din Siria și din Irak reprezintă o amenințare majoră. Noi am primit 3.000 de refugiați și uh, mă umflă râsul, însă de fapt ar trebui să mă umfle plânsul. Da, mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Într-un fel, este inevitabil și el ceva de bun simț și de logică de bază, că o amenințare sporită, există o percepție. Și percepția aceasta, de fapt, reprezintă un catalizator pentru a cheltui mai mult. Se întâmplă asta și în Europa. Din punct de vedere statistic, se spune că da, crește o anumită amenințare, poate nu neapărat în Europa de vest, unde amenințările sunt mai îndepărtate și atunci nu sunt prevăzut, pre, percepute ca un cataliz pentru a, catalizator pentru a spori cheltuielile. Dragi colegi, acest document vă este pus la dispoziție și în mod electronic. Este un document public acum, deci îl veți primi fără nicio grijă. Domnule Stocks, mulțumim foarte mult și continuați munca. Thanks. Take care. So, Now we move to the next. Bun, și vă propun să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Și acum... Uh, Mr. Dirk Schubel. Avem pe domnul Dirk Schubel, care este director de divizie de la SAE, pentru a discuta situația din Azerbaijan. We have our colleague with us. Yes, a very... Colegii interesați sunt de față, da? Bun. Bună ziua, sunt aici. Vreți să vină alături de dumneavoastră? Da? Bun, vin. I'm fine here. Good afternoon. Nu, pot să stau și aici, că stau bine. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să mă refer la un subiect care n-a fost niciodată un subiect simplu în ultimii 2-3 ani, și anume relațiile dintre UE și Azerbaijan. Just a Um, Ultimii doi ani au fost ani foarte grei în relațiile ue azerbaidjan Cred că toată lumea știe acest lucru. Și am observat și dificultăți la nivel de societate civilă și Uniunea Europeană a fost, public, a fost criticată în mod public și a existat și o suspendare din partea Azerbaidjanului a tuturor întâlnirilor uh, în um, uh, ceea ce privește parteneriatul de, coopera, de cooperare și, de asemenea, nu a mai existat nici participare la diferitele grupuri de lucru pentru acest parteneriat. Participarea a fost suspendată și s-au retras și din Euronest, participarea la Euronest, întâlnirile Euronest. Și această perioadă dificilă, noi Comisia Europeană și SAE, am încercat să menținem totuși câteva canale deschise de comunicare. Ca și exemplu, aș dori să mă refer la faptul că anul trecut, uh, reprezentantul special al domnului Lambrinidis pentru drepturile omului a vizitat Baku în februarie și este un, și s-a întâlnit cu apărători ai drepturilor omului foarte uh, bine cunoscuți. Comisarul Han a mers de asemenea în aprilie anul trecut la Baku și președintele Consiliului European, domnul Tusk a mers acolo în iulie și în toate aceste vizite s-au exprimat îngrijorări în ceea ce privește drepturile omului în Azerbaijan și în toate întâlnirile cu președintele Aliyev. Și relațiile dintre UE și Azerbaijan de câteva luni sunt acum pe o notă mai pozitivă, care se datorează de altfel și vizitei doamnei Mogherini pe 29 februarie și pe 1 uh, martie la Baku. Și această vizită a fost urmată de anumite eliberări, de acordarea anumitor permise de călătorie pentru anumiți activiști foarte bine cunoscuți. Leyland, Arif, pentru a numi doar câțiva dintre ei, și Aliev. Și acum, în ceea ce privește relațiile bilaterale, Azerbaijanul a, înaintat Uniunii Europene un proiect de parteneriat strategic. De fapt, un nou acord care să fie obligator, obligatoriu și care vine și actualizează temeiul juridic pentru parteneriatul de cooperare. Și după o misiune exploratorie înspre Baku, condusă de domnul Mashating de la în decembrie 2015, ambele uh, părți au definit atât uh, ambițiile cât și scopul acestui acord care trebuie să fie negociat. Acum avem pregătiri în curs pentru un nou mandat al Uniunii Europene care va fi cât de curând prezentat la Consiliu pentru a putea lansa negocierile. Noul acord va fi ambițios ca și scop, ca și sferă de acoperire, și vom avea prevederi foarte puternice în ceea ce privește societatea civilă, drepturile omului, care au fost de altfel incluse în text, chiar în versiunea prezentată de către Azerbaijan. Și o listă întreagă de domenii de cooperare, de interes reciproc. Acest nou acord ar putea fi și un um, exemplu a felului în care putem să desfășurăm o politică în aceste regiune și ne vom uh, baza pe principiul diferențierii. Vom avea o abordare de la caz la caz pentru a ne asigura că toate valorile și principiile de bază ale Uniunii Europene sunt incluse în acest acord. Și toate mesajele acestea au fost transmise de către doamna înalt reprezentat în vizita sa la Baku la începutul anului acesta. S-a întâlnit cu președintele Aliev, cu ministrul afacerilor externe și cu alți reprezentanți ai societății civile. Vizita a fost un adevărat succes în sensul în care am reconstruit o adevărată încredere reciprocă și ei au existat pași pozitivi ce au fost făcuți de către partenerii din Azerbaijan de atunci și până acum. Mai înainte de toate putem spune că Azerbaijanul a luat decizia de a participa din nou la toate aceste întâlniri referitoare la acordul de parteneriat Uh, și, uh, spre exemplu, sub comisia pentru comerț, uh, comisia pentru energie, comisia pentru dezbate pe drepturile omului, care vor avea loc în septembrie, octombrie și aceste întâlniri vor avea loc la Baku. Și, din nou, Azerbaijanul participă la toate structurile multilaterale și la diferitele panele, spre exemplu în ceea ce vrește administrația publică. Unul dintre aceste panele va avea loc chiar în luna iulie. Deci, ne dorim ca acest acord nou, acord ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic, să uh, ducă la semnarea acordului de parteneriat. Și ne extindem diferitele domenii de cooperare înspre noi domenii, cum ar fi, spre exemplu, aviația, economia digitală, uh, cooperarea în materie de transporturi. De asemenea, aș dori să menționez și faptul că am reluat cooperarea și cu Parlamentul după o vizită a copreședinților Euronest și a membrilor uh, Parlamentului European, doamna Hautala și domnul Dolițen, la Bacu în luna martie, ideea este că am preluat discuțiile la nivel parlamentar, ceea ce reprezintă un adevărat pas înainte și Azerbaijanul dorește să aplice protocolul în ceea ce vrește participarea sa la programele europene și la diferite agenții. Și în acest sens, cred că acestea sunt vești foarte bune, care chiar astăzi au fost adoptate, dacă sunt eu bine informat. Așa că salut această evoluție ă, pozitivă și aș vrea să felicit Comisia FED pe aceste decizii. Acum, în ceea ce vrește drepturile omului. În 17 martie, Ordinul pre- Președințial a inclus diferite nume, o listă întreagă, din care 40 de activiști care pot fi considerați ca și activiști pentru dreptul omului. Rasul Jafarov And also Anar Mamadli. și Anar Mamadli. Condițiile de eliberare a acestora au fost precizate în data de 28 martie și Aliev a fost autorizat să călătorească până la Strasburg și a primit și autorizația de a, pentru Yunus de a călători în străinătate. Știu că aici în Parlament și evident și noi la SAE și uh, delegația noastră am colaborat îndeaproape pentru a obține aceste rezultate pozitive. Și un ultim element pozitiv reprezintă condițiile deliberale a jurnalistei uh, Ismailova anumiți activiști din partea societății civile de asemenea, care erau uh, sub arbite interdicții, uh, s-au bucurat de ridicarea acestor interdicții. Și știm că prizonierii au fost eliberați și vom continua, mai sunt în continuare prizonieri care trebuie să fie eliberați, așa că vom continua munca pe acest domeniu. Acum, care sunt motivele pentru această apropiere de vederi? Evident, evoluția la nivel intern a situației și situația economică Prețul la petrol, de asemenea, a avut o influență, a afectat în mod semnificativ economia uh, Azerbaijanului. Apoi au existat și două uh, devalorizări și observăm că, de asemenea, inflația este foarte ridicată ridicarea sancțiunilor față de Iran și asta reprezintă noi posibilități pentru Azerbaijan, pentru că este un vecin direct al Iranului și observăm că există totuși o creștere a tensiunilor între Turcia și uh, Rusia. ceea ce complică lucrurile la nivel de politică externă pentru Azerbaijan. Iată, acestea sunt aspectele pozitive. Acum, care sunt provocările cu care ne confruntăm pe viitor? Activiștii, societatea civilă, pe acest subiect, în continuare, eforturile sunt destul de slabe și vreau să menționez cazul Igor Mamadov, care are o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului în favoarea sa, în data de 8 iunie, Consiliul uh, Ministrilor a hotărât să include Mamat Isinov ca fiind un punct permanent pe agenda de ordinea de zi a lucrărilor sale pentru a pune presiune asupra Azerbaijanului pentru a le libera. Și cred că secretarul general a hotărât să aplice articolul 52 o astfel de solicitare a fost utilizată pentru prima dată de către secretarul general pe acest caz. Mai sunt și alte cazuri unde există o legislație foarte restrictivă, spre exemplu în ceea ce privește donatorii. E aproape imposibil să obții donații sau să obții granturi plecând de la aceste prevederi foarte restrictive. CAE și Comisia Europeană se va asigura că acest nou acord va include și niște prevederi favorabile în acest domeniu, dar în același timp, până atunci, va trebui să găsim niște soluții ad hoc și delegația noastră din Baku lucrează din greu pe aceste subiecte împreună cu autoritățile din Azerbaijan. Acum, Nagorno-Karabakh, iată un subiect foarte important. Luptele au reluat și asta ne demonstrează că aceste conflicte pot din nou să reizbucnească în mod foarte aprins. Și um, noi susținem munca depusă acum de copreședinții de la Minsk pentru a găsi o soluție exhaustivă la acest conflict fără niciun fel de precondiții. Și o întâlnire a avut loc în 16 mai la Viena cu secretarul general domnul Schmidt, care a condus lucrările grupului de la Minsk, la, care au avut loc ulterior la Bruxelles, tot în luna mai. Salutăm aceste eforturi și din partea domnului Zalco, uh, trimisul special al uh, Uniunii Europene, tocmai pentru a găsi o soluție la acest conflict. Noi suntem gata să sporim contribuția noastră și coordonarea noastră cu autoritățile în Azerbaijan și cu copreședinții pentru a găsi o soluție durabilă. Deocamdată, Uniunea Europeană își dorește în continuare o mediere pașnică a, uh, și în acest context parteneriatul trebuie să conțină și prevederi în ceea ce privește rezolvarea pașnică a acestui conflict din Nagorno-Karabakh. Pentru că acesta este de o importanță deosebită. Și în concluzie, ne aflăm într-un moment foarte uh, dificil în relațiile noastre cu uh, uh, Azerbaijanul, deși putem spune că acestea s-au îmbunătățit și diplomația a, ne-a servit bine în acest caz. Am reușit să îmbunătățim situația în ce privește drepturile omului, uh, salutăm eliberarea anumitor prizonieri și așteptăm în continuare eliberarea altora. Există în continuare alte provocări situația actuală permite oarecare speranță pentru îmbunătățirea relațiilor cu Azerbaijan și e clar că trebuie să profităm de această ocazie. Noul acord va fi de asemenea și o șansă pentru a relansa dialogul cu Azerbaijanul și în același timp ne va oferi și o șansă pentru a dezbate pe valorile noastre și pe drepturile omului. Și în acest moment delicat, diplomația noastră europeană încearcă să relanseze dialogul cu Azerbaijanul și este deosebit de important ca mesajul nostru să fie foarte coerent și să ne exprimăm pe o singură voce. De aceea este foarte bine să ne coordonăm mesajele. Pentru a putea avea un angajament de plin pe toate nivelurile și pentru a lupta pentru libertate, eu cred că trebuie să reconstruim încrederea cu autoritățile din Azerbaijan și trebuie să spărim cooperarea noastră un mesaj pozitiv pe interese comune, cum ar fi sprijinul pentru protocol, participarea Azerbaijan la programe europene, la agenții, a fost adoptată chiar astăzi de către Comisia AFET și acesta este un semnal pozitiv și va fi unul pozitiv și pentru Uniunea Europeană și îl salutăm. Așa că avem speranța ca întregul acord să poată fi adoptat de către Parlamentul European înainte de vizita Comisiei uh, Interparlamentare în septembrie la Baco. Mă voi uh, opri aici, rămân la dispoziția noastră dacă mai aveți întrebări. Thank you very much and after this, uh... Mulțumesc foarte mult. După această prezentare foarte detaliată, o invit pe doamna Nicolai în calitate de raportoare să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru votul de astăzi, pentru că eu cred că a fost un vot foarte important pentru a stabili noi relații cu Azerbaijanul. Pentru mine, Eh, întrebarea este cine are nevoie de Azerbaijan. Eu cred că Uniunea Europeană are nevoie de Azerbaijan și Azerbaijanul are nevoie de Uniunea Europeană și ca atare ambele părți trebuie să fie interesate să netezească relațiile. Pentru că în ultimii doi ani eh, lucrurile păreau a fi ca un fel de conflict înghețat între Uniunea Europeană și Azerbaijan dar eu cred că nu trebuie să căutăm vinovații, pentru că ambele părți sunt vinovate. Caucazul și Azerbaijanul sunt uh, regiuni foarte importante pentru politica externă a Uniunii Europene și eu sunt foarte, foarte mulțumită de faptul că Acum declanșăm un proces de reconstrucție a încrederii între Uniunea Europeană și Azerbaijan. Acum două săptămâni am vizitat Baku în calitate de raportor permanent al Parlamentului. Am avut ocazia să discut cu președintele Aliev și am constatat că este foarte hotărât, foarte motivat la rândul său să participe la restabilirea relațiilor parteneriatul strategic va fi un uh, instrument foarte binevenit în, acest, în această reconstrucție și cred că evoluția actuală, inclusiv situația drepturilor omului, este una favorabilă și putem uh, discuta. Avem, uh, din acest punct de vedere, mulți interlocutori valabili. Pentru mine, situația economică nu este foarte importantă. Eu cred că nu este uh, Uh, uh, uh, determinantă pentru poziția actuală a Azerbaijanului. Azerbaijanul este o țară care cunoaște valorile europene și dacă respectăm această țară, trebuie să discutăm nu doar din perspectiva economică, ci din perspectiva apărării valorilor europene. Și din acest punct de vedere există multă disponibilitate din partea autorităților, dar și al cetățenilor obișnuiți, pentru că sunt favorabili idei de colaborare cu Uniunea Europeană și eu cred că acestea sunt chestiuni foarte importante prezența înaltei reprezentante Mogherini este foarte apreciată de către conducătorii Azerbaijanului și eu cred că este în interesul nostru să continuăm uh, construcția acestei punți dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu. Îl rog acum pe domnul McAllister, care este raportor din umbră, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că toți suntem de acord că dialogul uh, și angajamentul și față de Azerbaijan trebuie să se afle în centrul uh, relațiilor dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Cooperarea, da, trebuie să se bazeze pe valorile europene, pe statul de drept, pe respectarea uh, drepturilor omului. Aș insista asupra patru aspecte. Am vorbit eh, deja despre decizia guvernului de a pune în libertate o serie întreagă de deținuți politici. A fost un semn că țara încearcă să respecte obligațiile internaționale ca țară membră a Uniunii Națiunilor Unite, a OECD. Bineînțeles că vom încerca în continuare să insistăm asupra respectării statului de drept și a drepturilor de um, a fi promovat și societatea civilă din Azerbaijan. Deci trebuie să existe un parteneriat uh, și în ce privește independența vis-a-vis -vis de resursele energetice. Și după aceea Există însă și evenimente care uh, demonstrează că situația din Nagorno-Karabakh este una foarte fragilă. De aceea Uniunea Europeană trebuie să asculte uh, atât partea azeră cât și partea armeană uh, pentru a face eforturi de aplanare a acestui conflict. Sigur că trebuie să uh, fie respectată neutralitatea aici și uh, trebuie ca și Uniunea Europeană să își uh, updateze relațiile cu Azerbaijanul și concluziile unui acord din 99 poate constitui în continuare un cadru legal pentru relații, chiar dacă în clipa de față este un acord depășit. Trebuie să se deschidă mai multe canale de comunicare și acest lucru se întâmplă și în clipa de față. Cred că și doamna Hautala, care conduce uh, Uh, delegația Euronest uh, uh, să acționeze pentru cooperarea pe cale parlamentară pentru ca Azerbaijanul să revină în grupul Euronest. Și în ce privește Comitetul Parlamentar de Cooperare, urmează o deplasare la Baku. Mulțumesc domnului McAllister, iar acum din partea grupului SID, domnul Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, aceste informații ample referitoare la situația din Azerbaijan. Nu este vorba doar despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Au existat multe dificultăți în ultimii 2-3 ani. Au fost dificultăți care trebuie să fie menționate, care uh, nu uh, au fost neapărat vina uneia din uh, părți, uh, ci a uh, guvernului Azerbaidjanului, de fapt, și criticile au fost formulate de către instituțiile europene, pentru că programul pe care l-am adoptat astăzi a fost blocat timp de câteva luni. Răspunsul guvernului din Azerbaidjan nu a fost unul adecvat. Acum însă există o deschidere pe care noi o apreciem ca fiind pozitivă, pentru ca relațiile dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan să poată să fie promovate și punerea în libertate a unor deținuți politici este un semn pozitiv. Dar, sigur, situația încă este departe de a fi ideală, pentru că există în continuare deținuți politici în Azerbaijan. Probleme există legate de statul de drept, de libertatea de expresie, de libertatea de uh, întrunire. Deci, uh, relațiile noastre trebuie să le folosim pentru a cultiva dialogul și pentru a arăta cu degetul asupra problemelor care continuă să existe. Așa cum am procedat de altfel cu reprezentanții guvernamentali din uh, Azerbaijan și în trecut. Sigur că există și interese strategice ale ambelor părți. Și în Uniunea Europeană adesea avem uh, probleme legate de uh, percepție, dar uh, nu trebuie să subestimăm puterea noastră de influențare, pentru că Europa trebuie să poată să joace și o influență pozitivă asupra stabilității din această regiune. Ați vorbit despre conflictul cu Armenia, dar și dialogul intercultural este important și mai există și interese geostrategice în sectorul energetic. Deci, e adevărat, trebuie să colaborăm, dar noi, în calitate de actori globali, avem și posibilitatea posibilitatea să exercităm o influență în uh, acest caz specific vis-a-vis -vis de Azerbaijan. Noi și Parlamentul European am putut uh, să uh, acționăm poate unele grupuri politice mai mult decât altele, dar am putut bloca programul, am putut exercita o influență asupra uh, transformărilor din această țară. Nu au fost rezolvate toate problemele, dar cred că putem în continuare să ne servim de calea dialogului și de cooperare. Și în uh, ceea ce s-a spus până acum, uh, au fost menționate dificultățile economice, uh, prețul materiilor prime sunt o problemă de pildă. Președintele dă cuvântul domnului Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vorbim astăzi despre azerbaidjan pentru că este o țară foarte importantă la intersecția unor interese diferite. Și cred că importanța strategică a azerbaidjanului ar putea să crească în viitor. Azerbaidjanul trebuie să fie pentru noi un partener care să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă în regiunea mai largă și uh, sper să putem să intervenim dacă lucrurile ar putea să scape de sub control. Mă bucur că am participat la un dialog constructiv cu Azerbaijanul, pentru că Uh, acea răcire a relațiilor noastre uh, nu a fost neapărat un moment fericit. În felul acesta uh, nu am putut să facem mai bine față pro provocărilor. Doar un dialog și înțelegere, toleranță pot să ne ajute să ne apropiem pozițiile. Eu doresc să exprim susținerea mea pentru comisie și pentru uh, Uh, raportoare pentru că uh, este favorizată reconstrucția relațiilor dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Este o țară orientată uh, spre Occident și au existat situații în care noi nu am aplicat față de Azerbaijan aceleași criterii pe care le aplicăm vis-a-vis -vis de alte state. În ce privește respectarea drepturilor omului, societății civile, libertății, ă, mass media, noi am fost poate mai duri față de Azerbaijan decât față de alte țări. Poate că și din vina Azerbaijanului într-o oarecare măsură, pentru că au vrut să-și demonstreze într-un fel uh, puterea. Au sponsorizat diverse mari evenimente care până la urmă n-au făcut decât să le dăuneze uh, propriei imagini. Dar cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să-și asume un rol proactiv în cadrul grupului uh, de la Minsk vis-a-vis -vis inclusiv de conflictul din Nagorno-Karabakh, pentru că este o problemă asimetrică. Este vorba de o țară care uh, um, are un teritoriu uh, care a fost parțial ocupat și există o țară care uh, constituie această forță de ocupație. Deci, aceasta este una din problemele care caracterizează acest conflict. Nu voi rata ocazia să amintesc că sediul Uniunii Europene în grupul de la Minsk a fost uh, uh preluat uh, și este deținut de Franța. Dar eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și redobândească, de fapt, um, acest mandat, pentru că este responsabilitatea Uniunii Europene și nu doar a Franței. Deci, constat că acum deja președintele devine nervos, mi-aș opri intervenția mea aici. Mulțumesc. It's on purpose, but anyway. Da, a eh, eh, fost eh, cu un scop anume. Vă mulțumesc și dau cuvântul doamnei Lochpiller. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă pentru că s-a îmbunătățit situația unor deținuți politici Ehm, Au fost câteva personalități în această situație, dar ehm, și câțiva activiști mai puțin cunoscuți și sper că veți putea să continuați această implicare. Iar în ce privește Ilga Madov, ea a câștigat procesul împotriva autorităților din Azerbaijan. Deci el și conform unei hotărâri a Curții Drepturilor Omului ar trebui să fie pus în libertate. Deci, întrebarea mea se adresează acum reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă. Cât de uh, serios vă veți implica și în cazul lui? Dacă îmi permiteți, ar putea fi o bună ocazie să folosim următorul eveniment sportiv acel Grand Prix al Formulei 1 pentru 17 și 18 iunie, pentru a exercita uh, presiuni ca el să fie pus în libertate încă înainte de acest eveniment, pentru că și organizațiile care apără drepturile omului solicită acest lucru. Iar în ce privește o nouă legislație pentru ONG-uri și finanțarea ONG-urilor, este foarte dificil să primească contribuții din partea unor donatori internaționali mari. Eu cred că și Uniunea Europeană pentru delegațiile europene dispune de câteva milioane care nu pot fi cheltuite. Ar trebui să existe o dezbatere într-o manieră ad hoc pentru a vedea cum putem valorifica acești bani. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gomes, vă rog. Și eu cred că S-au înregistrat progrese substanțiale pe care le salutăm și salut rolul pe care Serviciul de Acțiune Externă le-a exercitat în frunte cu doamna Mogherini uh, pentru punerea în uh, libertate a unor uh, deținuți politici din Azerbaijan. Este um, un pas semnificativ, dar Există și alții care se află în închisoare, s-a referit uh, la ei și reprezentantul comisiei și nu trebuie să renunțăm la a ne continua eforturile. Din acest motiv, după multe ezitări, am votat pentru raportul uh, adoptat astăzi, pentru că în felul acesta putem să uh, ne ă, desfășurăm relațiile într-o manieră diferită. Dar nu este vorba doar de punerea în libertate a unor deținuți politici. Trebuie ca societatea civilă din Azerbaijan să poată să-și asume rolul pentru care este menită. Trebuie să existe din acest punct de vedere o responsabilizare și îl întrebe reprezentantul Comisiei cum vede Comisia rolul său în a se asigura că societatea civilă va putea să combată corupția, să lupte pentru transparență, pentru responsabilizare. Pentru că Sigur, era vorba și despre uh, posibilitatea acordării unor uh, finanțări din uh, partea unor donatori străini, dar în primul rând e vorba de punerea în libertate a unor cetățeni curajoși care au fost aruncați în închisoare, fiindcă vocile lor au fost niște voci critice. Sigur că este o sarcină pe termen lung. Nu trebuie neapărat să căutăm vinovații, într-adevăr, și din acest punct de vedere și colega noastră Nicolai a spus că nu trebuie să arătăm cu degetul nici spre Azerbaijan, nici neapărat să criticăm Uniunea Europeană, dar nu partajez punctul de vedere al colegului nostru Ivo Weigel. Uh, că am fost duri. Nu, noi nu am fost duri, am fost principiali. Uh, de aceea există Uniunea Europeană. Dacă uh, un stat încalcă principiile, atunci trebuie să acționăm hotărâți împotriva acelor demersuri. Asta se așteaptă de la noi. Și după uh, ce am fost hotărâți, iată, situația s-a schimbat și uh, vedem deja niște rezultate, care însă sunt insuficiente. Sigur, sunt dispusă să vedem dacă un nou cadru al relațiilor, o nouă structură, ar putea să stimuleze uh, alte schimbări în sens pozitiv, astfel încât guvernul afgan să Uh, vine din acest punct de vedere în întâmpinarea așteptărilor noastre și resursele să poată să fie folosite în folosul tuturor, nu doar în folosul unei elite um, de oligarhi. Mulțumesc foarte mult, domnul Cuciuc. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a um, spus, Azerbaijanul este o țară importantă din multe puncte de vedere, economie, politică, siguranță energetică, economie digitală. Această țară a încercat să implementeze proiecte uh, uh, în domeniul energetic cu state vecine, Turcia și Georgia. De asemenea, există o centrală nucleară și Până la urmă, uh, există însă și uh, uh, un culoar de tranzit pentru energie, din păcate și pentru traficanții de uraniu cum poate acționa Comisia pentru ca acest culoar de tranzit energetic să fie unul sigur. Mulțumesc, domnul Panțării. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că mi se pare puțin uh, insolit faptul că discutăm despre Azerbaijan după ce am votat. Eu cred că votul trebuia să aibă loc după discuție, nu? În orice caz, mi se pare o manieră destul de discutabilă de a aranja lucrurile. Eu nu vreau să subminez climatul de cooperare cu această țară. Înțeleg și realismul politic. în cadrul acțiunilor uh, noastre. Nu sunt nici orb și văd și ce noutăți au apărut, dar încă nu pot să am încredere în conducătorii acestei țări, care în timp a demonstrat că reușește să se schimbe așa cu 180 de grade de la o zi la alta, în funcție de interese. Iată de ce spun că nu putem să îi acordăm niciun fel de cec în alb și să nu cădem prada euforiei și să uităm că această țară trebuie totuși să facă progres în ceea ce privește drepturile fundamentale, eliberarea um, celor din închisori, uh, în special a celor care au promovat drepturile omului și au fost uh, închiși din aceste motive. Eu mi-aș dori ca domnul Eccleston să răspundă la întrebările care au fost formulate um, de avocați vis-a-vis -vis de Grand Prix care va avea loc acolo. Eu însă, în ceea ce ne privește pe noi, aș întreba Comisia dacă n-ar trebui să punem pe ordinea de zi condițiile de îndeplinit pentru uh, a îndep face progrese în acest uh, sens pentru a vedea mai clar care sunt problemele cu care ne confruntăm. Fotiga? Mulțumesc, doamna Fotiga. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru această uh, informare și aș dori să-i mulțumesc și mei Nicolai pentru raportul redactat și pentru scorul obținut la votul de astăzi din AFED. Cred că avem nevoie de Azerbaijan, la fel cum și Azerbaijanul are nevoie de noi. Din punct de vedere al securității, este o țară din nu prea multe, cu un număr majoritar de musulmani. în care însă domnește statul secular și cu toate criticile noastre trebuie totuși să consemnăm și gesturile pozitive pe care le-a făcut administrația din Azerbaijan. Acum, sigur, trebuie să cădem de acord asupra unui calendar precis în ceea ce privește respectarea obligațiilor, în ceea ce privește drepturile omului. Da, aici sunt o serie întreagă de chestiuni de ordin practic pe care trebuie să le abordăm. Apoi, domeniul securității și a cooperării regionale, dar și securitatea internă precum și rolul uh, important al acestei țări în Caucazul de Sud. Uh, sunt importante de menționat, precum și uh, combaterea radicalizării uh, pentru a se alătura ISIS. Am discutat în repetate rânduri în subcomisia sede despre această chestiune și cred că aceste aspecte trebuie notate. Mulțumesc foarte mult. După cum vedeți, colegii noștri au formulat o serie de întrebări. De aceea îl rog pe domnul Schäuble să încerce să dea un răspuns la aceste întrebări. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile primite, care creează o, uh, sau creionează o varietate de opinii. Mulțumesc, doamnă Lochbiller, voi începe cu dumneavoastră. Mm, mulțumesc pentru valoarea pozitivă a eforturilor uh, făcute de SAE și Comisia Europeană, care considerăm noi au contribuit la îmbunătățirea situației în ceea ce privește eliberarea unui număr de uh, activiști uh, ai societății civile care au fost întemnițați și de asemenea și lideri ai opoziției. Intențiile noastre sunt de a continua aceste eforturi. Mm, să sperăm că nu doar Mamado va fi eliberat, dar și alții care încă nu au fost eliberați de autoritățile din Azerbaijan cum vom proceda. Vom ridica în discuție această chestiune cu fiecare ocazie, la nivel uh, înalt, dar și la întâlniri de nivel mediu. Și vom continua așa până la eliberarea acestor persoane, sperăm noi, cât mai curând. Nu știu dacă ar trebui să folosim acum și Grand Prix-ul de Formula 1, pentru că acolo influența noastră este destul de limitată. Nu cred că avem nevoie de ocazie specială pentru a menționa aceste chestiuni. Le vom folosi uh, de fiecare dată și în prealabilul demarării negocierilor, oricând va fi acest lucru. În ceea ce privește legislația cu privire la finanțarea ONG-urilor, am ridicat în discuție această chestiune în toate detaliile odată cu vizita domnului director Meinhardt și a altor înalți oficiali din cadrul Comisiei Europene și cu omologii respectiv în Azerbaijan, pentru că, um, într-adevăr, uh, am avut probleme cu susținerea unor ONG-uri. Conform informațiilor noastre, 3 milioane de euro nu au putut fi achitate din inform- către societatea civilă pe anumite proiecte datorită acestei legi și sper că autoritățile din Azerbaijan vor găsi o cale pentru a amenda această legislație și de a găsi o modalitate astfel încât susținerea noastră pentru ONG-uri și alți donatori să devină mai facilă. Doamna Lopez în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, cum vrem să ne asigurăm că se va continua combaterea corupției și respectarea statului de drept. Odată, deci acordul pe care îl avem în vedere servește tocmai acestui scop. Trebuie uh, create bazele pentru consolidarea unei democrații stabile de asemenea, colaborăm și cu partenerii din uh, uh, Forumul Parteneriatului Estic pentru Societatea Civilă. Unul dintre, una dintre priorități uh, pentru cooperarea noastră se referă la sectorul reformării justiției, o chestiune crucială cu care colaborăm cu partea azeră. Azerbaijanul a folosit uh, în repetate rânduri instrumentul de twinning, ceea ce mi se pare un lucru bun. Au fost în total 31 de proiecte de twinning din 2007 încoace, ceea ce uh, este destul de mult, uh, ținând cont de nivelul nostru de cooperare cu Baku. Iar din câte înțelegem noi, Azerbaijanul este mulțumit de ajutorul nostru pe acest front și desigur că vom continua și pe viitor. Domnul Chiuciuc, în ceea ce privește securitatea energetică, Cred că coridorul uh, sudic pentru gaze reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte pe care Uniunea Europeană le întreprinde cu o țară terțe în zilele noastre. Odată ce acest proiect va fi funcțional și sperăm că va fi cazul până în 2020, până la 10% din nevoile UE uh, vor putea fi asigurate din gaze care provin din Azerbaijan. Este o motivație suficientă și suntem interesați să comp- facem progrese. Diferitele subproiecte deja funcționează și colegii de la Direcția Generală Energie lucrează în această direcție. De asemenea și domnul Sefcovici, care uh, răspunde de probleme energetice la nivelul Comisiei Europene, a participat la ultimul Consiliu Consultativ pe probleme de energie care a avut loc pe 29 februarie la Baku și a promovat rolul activ al acestei asocieri și a fost apreciat nu doar de autoritățile de la Azerbaijan, ci și de alți participanți. Cred că acestea sunt chestiunile cele mai importante. S-a vorbit de realism politic de către unul din deputații italieni, îmi cer scuze că n-am reținut numele. Desigur că suntem realiști și pragmatici și uh, mai sunt multe de făcut, dar considerăm pe de altă parte că perspectiva unui nou acord în care să putem înscrie tot ceea ce este important pentru noi ar constitui un element important al cooperării noastre viitoare cu Azerbaijanul care să ne permită să abordăm toate chestiunile legate de statul de drept, protecția statului de drept și dezvoltarea unei democrații corespunzătoare. Așa ne vedem uh, rolul pe viitor și vom ține și legătura cu dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneam în introducere, ar trebui să colaborăm strâns pentru a ne armoniza mesajele, pentru că atunci avem, de regulă, succesul cel mai important în relațiile noastre externe. Mulțumesc! Mulțumesc și tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Acum vă propun să continuăm cu un schimb de opinii cu reprezentanți îmi cer scuze, spune președintele, ci raportări în ceea ce privește activitățile grupului de lucru cu privire la uh, instrumentele de finanțare externă, are cuvântul domnul Butiköfer. Mulțumesc foarte mult. Activitatea desfășurată în acest grup de lucru a fost uh, inițiată cu mandatul de a furniza control democratic în ceea ce privește cele cinci uh, instrumente de politică externă care au fost uh, create prin legislație ordinară și care uh, au intrat în vigoare în 2014. Mandatul grupului de lucru este unul global în ceea ce privește acoperirea geografică cuprinde toate temele și oferă control asupra acțiunilor unde sunt cheltuite sume importante de bani. E vorba de 23 de miliarde pe o perioadă de șapte, de șapte ani. Grupul de lucru s-a întâlnit anul trecut de 10 ori. Raportul pe care vi l-am transmis în scris. Mă scutește de a îi da citire, de aceea nu voi răpi prea mult din uh, timpul dumneavoastră, dar doresc în primul rând să mulțumesc uh, staffului acestei comisii pentru sprijinul acordat activității grupului de lucru. Grupul de lucru a încercat și a reușit, de fapt, să sintetizeze rezultatele întâlnirilor noastre printr-un raport care a fost prezentat președintelui Elmar Brock, care, pe baza acestui raport, a făcut un schimb de adrese cu vicepreședinta Mogherini sau uh, Uh, vicepreședintea Mimica Can cu diferite ocazii, urmând uh, reacțiile aferente de la nivelul comisiei care să țină cont de problemele semnalate de grupul de lucru. N-a fost doar o simplă analiză, ci am încercat să avem și un impact cu această activitate. E vorba de politici transversale. Am încercat de asemenea și concentrări geografice în analiza noastră, analizând în special uh, Siria, Irak, combaterea Daesh, Tunisia, Palestina, Myanmar și Bangladesh. Am enumerat câteva din constatările cele mai importante care considerăm noi se desprind din activitatea ultimului an și se impun și aici încă o dată mulțumiri atât uh, celor de la Comisia Europeană cât și celor de la SAE pentru atitudinea constructivă cu care au comunicat cu noi în diferite ocazii, permițându-ne astfel să avem o discuție foarte detaliată și pe fond. Există o singură concluzie pe care ne am formulat-o și în scris, uh, dar nu vă voi scuti de ea. Și anume, componența acestui grup de lucru nu funcționează în manieră satisfăcătoare. Vă oferim posibilitatea să vă faceți o privire de ansamblu, dar uh, Concluzia mea este că experimentul cu care a fost de acord această comisie creând acest grup de lucru nu a fost un succes de plin. Vă aduceți aminte că înainte au existat grupuri de lucru distincte care analizau fiecare în parte câte un instrument de finanțare. Și aceste grupe de lucru creaseră de fapt grupe nucleu în care erau 3 uh, până la 5 membri experți din diferite grupuri politice care au analizat uh, în amănunt aceste instrumente financiare. Acest uh, grup de lucru unii care a trebuit să analizeze toate instrumentele financiare n-a reușit să o facă într-o manieră satisfăcătoare datorită diversității muncii și datorită naturii acestui grup de lucru, dar și datorită faptului că prezența a fost în medie destul de scăzută. Trei membri din grupul de lucru, um, cu excepția vicepreședinților sau uh, președintelui pentru că eu am reușit să particip la toate întâlnirile, dar sunt uh, mulți membri care nu au reușit să participe nici măcar la jumătate din uh, întâlniri. Cred că comisia sigur trebuie să ia notă de activitatea noastră. Nu spun că a fost fără sens, a avut un anume impact, dar nu efectul pe care ni l-am dorit și uh, dacă ne dorim control democratic, trebuie să fim mai eficienți și aceasta trebuie să fie o decizie a Comisiei și nu a grupului de lucru în sine. Mulțumesc foarte mult, desigur, observațiile dumneavoastră au fost notate și acum are cuvântul doamna Zabine Lözing și apoi doamna Lochbiller, pentru că amândouă dintre dumneavoastră ați participat în acest grup de lucru. Da, mulțumesc! Cred că pot susține multe din cele exprimate de domnul Beauty Köfer. Pentru început, aș dori să-i mulțumesc și dânsului, dar și staffului din partea secretariatului pentru susținere și pregătire. Așa cum am văzut și în special, așa cum rezultă din documentul înaintat de domnul Beauty Köfer, constatăm că tematicile analizate sunt extrem de complexe, fiind vorba de un instrument de, de un exercițiu de analiză și verificare. Anterior participasem în grupul de lucru pentru instrumentul de stabilitate și știu știu cum a fost posibil să lucrăm într-un context mai diferențiat prin activitatea secretariatului și prin conducerea domnului Butic, fără am reușit totuși să transparentizăm anumite procese, dar tocmai datorită complexității trebuie să spun că această formă de organizare nu a fost suficientă pentru a se ridica la înălțimea pretențiilor pe care le-am formulat vis-a-vis -vis de această activitate. Și chiar și în condițiile în care toată lumea ar fi participat uh, la fiecare întâlnire, uh, ar fi fost dificil. Considerăm în continuare și așa am și spus în cursul negocierilor pentru instrumentul de stabilitate și solicitasem de pe atunci să existe un control democratic complet de către Parlamentul European pe aceste instrumente și să existe și o decizie și consultare de plină, așa cum se procedează de altfel în um, exercițiul bugetar. Sunt convinsă că Um, ar fi fost nevoie de multe eforturi și ar fi presupus și capacități suplimentare, dar consider că, dată fiind situația și de fondurile implicate, a diversității domeniilor de utilizare, a competențelor neclarificate între SAE și Comisie, unde trebuie să spunem că suntem uh, împotriva sporirii competențelor. Um, am considerat că controlul democratic trebuie întărit, iar formula actuală nu este garantată don't have to add much to... Foarte pe scurt, pentru că nu vreau să mai adaug prea multe față de raportul domnului Buticofer. Eu am fost numită să lucrez în acest grup de lucru și să pun accentul mai ales pe instrumentul pentru democrație și pentru drepturile omului. Și în momentul în care compar acest lucru, timpul și intensitatea participării membrilor, cu ceea ce făcusem în mandatul precedent, când aveam un grup de lucru pentru a monitoriza aceste instrumente, trebuie să vă spun că am o preferință clară, dacă e să facem vreo schimbare, să ne întoarcem la formatul precedent. Pentru că acest instrument are nevoie de o monitorizare foarte aprofundată și am avut dezbateri foarte aprinse despre felul în care grupul acesta lucrează și cum putem să monitorizăm aceste instrumente financiare. Așa că, domnule președinte, eventual la biroul extins ar fi bine să preluăm această recomandare și curând, cât de curând posibil. Și mai particip și la grupul de lucru USUA. Și acest grup de lucru nu s-a întâlnit decât o dată. De aceea este foarte important să clarificăm și să hotărâm cine e președintele și cine de fapt, convoacă ședințele, pentru că sunt foarte multe subiecte care ar merita să fie dezbătute, pentru că rezultatele acestor dezbateri se oglindesc în rezoluțiile AFET. Așa funcționăm. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Atunci, dragi colegi, iată că s-au notat observațiile dumneavoastră, le vom comunica și cu siguranță vom discuta aceste subiecte în, viitorul, în următorul birou extins și cu siguranță și la comisie. Și acum vă propun, putem să facem asta, da? Sau mai trebuie să așteptăm? Vă propun să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Și anume, țările țărilor terți, lista țărilor terțe pentru care e nevoie de viză în momentul în care se traversează transfrontierele și lista de țări pentru care există pentru care vizele au fost uh, liberalizate. Aici vorbim despre Kosovo și colegul nostru, domnul Tokes o va înlocui pe doamna Lunacek. Mr. Soltes is taking up for Mrs. Ah, mă iertați, nu, domnul Soltes o locuiește pe doamna Lunacek. I might have to inform you that... Însă până atunci vreau să vă spun că nu avem niciun fel de uh, meci de fotbal până la ora 19. <laughs> exactly.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 We have some colleagues here who have asked for the floor. Avem aici câțiva colegi care doresc să intervină și până când înlocuitorul va veni, am să rog pe domnul Adaxon să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest subiect, eu pot să vă spun că noi în Suedia, țara de unde vin eu, Sprijinim Uniunea Europeană dintotdeauna și am fost întotdeauna gata să venim cu exemple concrete de valoare adăugată pentru a-i convinge pe compatrioții noștri în ceea ce privește uh, valoarea adăugată a Uniunii Europene. Însă declarațiile generale sau statisticile nu sunt suficiente. E nevoie de ceva concret față de care oamenii să se poată conecta în așa fel în, în viața lor de zi cu zi, ca și cetățeni de rând. Și menționez asta pentru că, după părerea mea, este important în momentul în care vorbim despre oamenii din Kosovo. Toți vecinii lor din Balcani au posibilitatea să călătorească fără viză în Uniunea Europeană. Dar Comisia în momentul în care Comisia consideră că toate criteriile au fost îndeplinite. Acum, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de seriozitate în momentul în care vorbește despre viitorul european al Kosovo și trebuie să vină cu eforturi concrete, eforturi pentru stabilizare, pentru acordul încheiat uh, cu Kosovo, crearea de locuri de muncă, reforme reforme orientate înspre viitor. Însă până în prezent, uh, putem spune că au fost nevoie de măsuri foarte dure pentru a obține în schimbul acestora uh, o percepție pozitivă din partea cetățenilor. Salutăm din partea PPE aceste eforturi și PPE notează și mecanismul de monitorizare de după liberalizarea vizelor, care necesită și un mecanism de follow-up uh, menționat de altfel în textul Comisiei. Trebuie să punem capăt migrației ilegale. De asemenea, notăm obligațiile ce revin Kosovo în ceea ce privește ratificarea textului referitor la stabilirea frontierei cu Montenegro și de asemenea și eforturile necesare de luptă împotriva corupției și a criminalității organizate. Domnule președinte, pe Partidul Popular European în mod repetat a declarat că noi ne vom bizui pe evaluarea făcută de Comisia Europeană și vom fi încântați dacă, uh, prin urmare, se va, vor liberaliza vizele pentru cetățenii din Kosovo. Mulțumesc foarte mult, domnule Ada Tucson. Văd că uh, domnul Tățen a venit, îl rog să ia cuvântul. Uh, so, first of all, uh, again... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă de la bun început trebuie să menționez faptul că Ulrike nu putea să fie de față, așa că eu am să iau cuvântul în numele său. În ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru Kosovo, da, noi salutăm decizia Comisiei de a recomanda o liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Kosovo și înțelegem cât de important uh, este această liberalizare pentru poporul din Kosovo. Și ne dorim o încheiere rapidă a procedurilor și o intrare în vigoare a regulamentului astfel modificat cât mai repede cu putință, tocmai pentru a permite cetățenilor să și beneficieze de acest acord. Liberalizarea vizelor reprezintă de asemenea și o cale de a promova contactele umane și relațiile între Uniunea Europeană și Kosovo, mai ales în aceste vremuri. Putem spune că, de fapt, Kosovo este singura țară din Balcanii de Vest uh, în care e nevoie în continuare de vize, comparativ cu ceilalți vecini care au obținut liberalizarea vizelor unii chiar din 2010. Și cetățenii au nevoie de vize pentru a veni și a călători în Uniunea Europeană. Și situația aceasta a dus la apariția unor uh, resentimente în rândul populației, pentru că ei s-au simțit a fi cetățeni de mâna a doua. Așa că lansăm un apel către toți actorii implicați pentru a avea o implementare rapidă a măsurilor necesare, în așa fel încât să se uh, lupte în mod uh, decisiv împotriva corupției și a criminalității organizate și de asemenea cerem și o rezolvare pașnică a chestiunii legate de frontieră cu Muntenegru. Propunerea ce ne este făcut acum către adoptare în Parlamentul European. Nu uitați că noi am adoptat o primă poziție în primă lectură și, ca atare, lansăm un apel către Consiliu pentru ca aceasta să fie preluată și la nivel de Consiliu. Vrem să vă amintim și să amintim statelor membre, chiar și acelor state membre care nu au recunoscut Kosovo, faptul că această țară a făcut progrese enorme, reforme din, încă din 2014 pentru a îndeplini cele 19 criterii stabilite în foaia de parcurs. Și de aceea este foarte important să subliniem că fiecare țară, în momentul în care, așa cum se află acum Kosovo în această situație, Georgia, Turcia, trebuie să primească o astfel de liberalizare a vizelor, asta se face pe baza meritului uh, fiecăruia în parte. Now I'm asking Mr. Panz. Mulțumesc, spune domnul președinte, și loc pe domnul Panzeri să ia cuvântul. Nu am mult de ajungere, sono, avem da anche avut... Mulțumesc, domnule președinte, n-ar fi multe de adăugat. Am avut ocazia să discut cu noua responsabilă a Uniunii Europene, delegată deci la Priștina, și cred că, după părerea mea, s-a răspuns la toate cerințele pe care le-am formulat la un moment dat. E vorba de un adevărat proces de integrare a Kosovo. Știm că în continuare mai sunt probleme, acestea trebuie să fie rezolvate. Există criterii care încă nu au fost luate în considerare, însă cred eu că mai întâi e nevoie de o politică de reformă aprofundată, în așa fel încât această țară să facă eforturile necesare pentru a îmbunătăți procesul de integrare europeană. Acum, în ceea ce privește liberalizarea vizelor, e clar că există niște condiții pe care noi le vom menține și sper că autoritățile vor înțelege acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnul Giambaschi. Благодаря ви, уважаеми колега Пашко, уважаеми колеги. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Salut spiritul declarațiilor uh, colegilor dinaintea mea care au susținut liberalizarea vizelor. Însă, în continuare, am și eu anumite îngrijorări. Și anume, poate Comisia se pripește un pic cu această decizie. În ceea ce privește raportul nostru de acum un an și jumătate pe situația din Kosovo, spuneam că, de fapt, această țară nu a îndeplinit toate cerințele în ceea ce privește ratificarea acordului cu Montenegru. Și procesul de luptă împotriva corupției și a crimei organizate în continuare nu dă roade. Multe surse de informare, chiar și rapoarte americane pe Kosovo, definesc Kosovo ca și o țară în care există radicaliști ISIS. Și Comisia e ca și cum e oarbă la aceste amenințări. Și această sugestie de liberalizare a vizelor fără a ține seama de îndeplinirea acestor criterii stabilite de altfel de chiar către comisie nu poate fi înțeleasă. Dați-mi voie să vă spun că e vorba de o regiune foarte dificilă. De aceea Austria și uh, Germania fac o distinție clară între migranți și migranți ilegali și au un statut special pentru cetățenii din Kosovo. Și salut angajamentul autorităților din Kosovo de a lupta împotriva acestui fenomen de luptători străini. Însă, dați-mi voie să vă amintesc că deocamdată rezultatele acestei lupte nici nu sunt prea vizibile. 500 de oameni vin din Balcani în Italia, în numele ISIS. Și eu cred că, având în vedere situația actuală, trebuie să fim foarte prudenți și vigilenți. Pentru că avem motive de îngrijorare și nu numai față de Kosovo, ci și de Georgia și pentru Ucraina, eu vreau să vă spun că am să mă abțin la vot. Well, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Jambaschi. Și acum domnul Pițula, care este președintele delegației, care cuprinde și Kosovo, să, am să rog să ia cuvântul. Europska komisija započela je dialog s Kosovom o liberalizaciji viznog režima 9. Mulțumesc, domnule președinte. Dialogul în ceea ce privește liberalizarea vizelor a început în 19 ianuarie 2012. În luna iunie acelui an, Comisia a înaintat o listă de cerințe și condiții de îndeplinit înainte de a obține liberalizarea vizelor. Pe 4 mai anul acesta, Comisia a propus o liberalizare a vizelor și cu această ocazie Comisia a confirmat faptul că Kosovo îndeplinea toate criteriile necesare pentru a obține această liberalizare. Cu toate acestea, au mai existat încă două condiții pentru ca acest proces de liberalizare să poată fi realizat. Prima condiție în momentul în care Parlamentul și Consiliul vor veni cu această propunere, Kosovo trebuie să fi ratificat deja acordul de, cu Muntenegro. E singura condiție pentru a găsi un, un, un răspuns cât mai coerent în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Acum, dincolo de celelalte condiții, e clar că e vorba de o provocare uh, imensă. Uh, în Kosovo, tocmai pentru a face acele reforme necesare pentru a avansa pe calea integrării europene. Și îmi doresc, într-adevăr, ca uh, Kosovo să fie la înălțimea acestei recomandări din partea Comisiei Europene. De fapt, s-au îndeplinit 90 de criterii, adică 40 mai, mai mult decât celelalte țări din Balcanii de Vest. Și sper eu că această chestiune de delimitare a frontierei cu Muntenegru nu va deschide o prăpastie uh, în procesul de liberalizare a vizelor. De asemenea, am speranța că lupta împotriva corupției și a criminalității organizate nu va duce la dificultăți suplimentare. Acum, în ceea ce privește politica oficială a anumitor state membre, și anume de a nu recunoaște Kosovo, eu sper că acest lucru nu va reprezenta o frână Nici guvernul și nici opoziția încă nu au o colaborare foarte constructivă și noi nu trebuie să permitem ca dinamica pozitivă actuală să fie oarecum diluată și ca entuziasmul european al tinerilor să uh, scadă. Pentru că e adevărat, Kosovo este singura țară în, uh, în această regiune uh, în care cetățenii nu pot să călătorească liber pe teritoriul Uniunii Europene. Poduprijeti ovo o čemu je govorio gospodin Picula, koji je predsjednik Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și am ascultat cele spuse de colegul Pițula, președintele delegației noastre cu relațiile, în relațiile cu Kosovo. Și este de asemenea și președinta Comisiei noastre parlamentare mixte. Noi am avut ocazia să mergem recent în vizită în Kosovo și am uh, redactat un raport în cadrul Comisiei AFET. Și e clar că există în continuare două obstacole reale înainte de a putea să ne pronunțăm pe o liberalizare a vizelor și am discutat acest lucru cu, cu omologii noștri din Parlamentul din Kosovo și cu toți reprezentanții altor instituții. Suntem conștienți de provocările cu care se confruntă Kosovo pe plan atât intern cât și extern și Știm foarte bine că și guvernul și opoziția de multă vreme nu mai cooperează. Și singurul moment în care, într-adevăr, au mai colaborat un pic uh, a fost uh, în cadrul acestei comisii care a permis un dialog. Eu știu foarte bine că trebuie să rezolvăm aceste dificultăți, trebuie să precizăm statutul municipalităților uh, care sunt majoritar sârbe, și sper că și populația din Kosovo va înțelege că e vorba de o chestiune prealabilă, dincolo de, faptul că, de faptul că e un criteriu suplimentar care nu se aplica altor țări din Balcanii de Vest în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Cu toate acestea, eu sunt de părere că este calea de urmat în așa fel încât toate părțile implicate uh, în Kosovo să poată să ia foarte în serios ceea ce le mai rămâne de făcut în cadrul acestui proces pe care eu îl susțin, îl susțin fără rezerve în cadrul procesului de liberalizare a vizelor și de integrare europeană a Kosovo. Și acum, spune domnul președinte, are cuvântul doamna Gabriela Smith, care este ofițer pentru legăturile cu Ucraina, Cap Verde, Belarus și Moldova. Flor, Vă rog, aveți cuvântul. Very much. Mulțumesc foarte mult. Da, și Kosovo face parte din competențele mele. Mulțumesc raportorului pentru avizul pozitiv, pentru susținerea comis- propunerii comisiei. Bineînțeles, suntem conștienți de faptul că încă trebuie să fie îndeplinite două criterii și că este destul de dificil pentru Kosovo să le îndeplinească într-un viitor apropiat. Dar cred că până la urmă, în colaborare cu Comisia, vom putea să îndeplinim și aceste criterii, combaterea crimei organizate și de pildă. Recunoaștem că s-au îndeplinit 93 din 95 de criterii, deci ultimii pași trebuie întreprinși și sperăm că în curând Kosovo va reuși să finalizeze îndeplinirea tuturor criteriilor. Mulțumesc, domnul Cucan. Îmi cer scuze că am întârziat, eh, domnule președinte. Nu știu dacă pot spune ceva ce să fie eh, mai deosebit, pentru că astăzi, eh, înainte de masă, am discutat mult despre Kosovo când ne-am întâlnit cu noua șefă a delegației pentru Kosovo. Uh, Doamna Suicea a spus că aici kosovarii s-au plâns de multă vreme că sunt un fel de insulă de, izolată în Balcanii Occidentali, că sunt discriminați în comparație cu um, alte uh, populații din Balcanii Occidentali. Bun, um, aș spune că în momentul în care vor uh, obține liberalizarea vizelor, lucrurile uh, se vor afla în mâinile lor, trebuie să rezolve anumite probleme. Eu susțin ideea de acordare a liberalizării vizelor pentru ei atunci când toate problemele tehnice vor fi rezolvate. Ei știu foarte precis ce criterii trebuie să îndeplinească. Și atunci uh, voi uh, susține că merită să fie exonerați de obligativitatea vizelor. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, vreau să vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 21 iunie, orele 12. Votul va avea loc în Comisia AFED pe 7 iulie, în cadrul unei reuniuni extraordinare la Strasburg, iar votul în Comisia LIBE va avea loc pe 12 iulie. Următoarea noastră întâlnire va fi pe 27 iunie 2016. Vă mulțumesc pentru participare și suspendăm aici ședința. Thank you very much. Now we can go and watch the, the match. <laughs> Ciao. Yes. Austria versus Hungary, not Austro-Hungary against somebody else, as Otto von Habsburg has asked.